Witam Państwa bardzo serdecznie, przepraszam za opóźnienie. Bun venit tuturor, îmi pare rău pentru această scurtă întârziere. Începem lucrările noastre până la ora 10. Avem punctul 13 de pe ordinea de zi, o întâlnire cu un reprezentant al FAO. Însă, pentru început, trebuie să vă spun un lucru. Nu știu dacă sunteți cu toții la curent. Doamna Hazekam a trimis un uh, e-mail în care se întreabă în ce măsură deciziile coordonatorilor luate ieri în legătură cu atribuirea raportului în legătură cu transportul animalelor și anume atribuirea acestui raport grupului ECR Doamna Hadecamp a avut un schimb uh, și trebuia în numele grupului său să redacteze acest raport și uh, împărtășește rezervele sale. E-mailul, e-mailul său este destul de răspicat în acest sens. Decizia coordonatorilor în legătură cu atribuirea raportului respectiv a fost următoarea. Acest raport a fost atribuit grupului, grupului ECR cu 25 de voturi la 17. Șapte coordonatori au votat din 8. Uh, în general, lucrurile se uh, se întâmplă destul de cordial. Nu avem recurs neapărat la sistemul de puncte. Sistemul de puncte servește pentru a ne ajuta. Însă iată, însă rezultatul deciziei de ieri, v-am uh, precizat numărul de voturi și punctele reprezentate, care este foarte clar. Vă spun că pentru mine nu exista niciun fel de interes într-o parte sau în alta. Nu este indiferent uh, cărui grup este atribuit raportul respectiv. Dacă aș fi dorit să uh, ajung la un echilibru, aș fi putut să înclin balanța într-o parte sau în alta, însă nu am făcut-o, nu am avut niciun fel de influență asupra atribuirii acestui raport. anumiți deputați au făcut o solicitare, am discutat și cu conferința președinților. Conferința președinților a decis să ne acorde acest raport, ceea ce solicitasem pentru că ne vizează direct, ține de competența comisiei noastre. Nu avem timp uh, să prelungim uh, inutil procedura. Și după cum știți, acest raport ne-a revenit uh, nou, Cu participarea Comisiei pentru Mediu și Transport. Nu m-am opus Doamna Hazekamp spune că m-am împotrivit participării comisiei sale, ceea ce nu este adevărat. Decizia a fost însă luată. Mm, îmi pare rău că doamna Hazekamp va fi raportor fictiv, raportor din umbră pe acest dosar. Știm că este foarte angajată pe această chestiune, este foarte competentă dar dă dovadă de un, un mare devotament și am putea să fim foarte mm, am putea fi am fi foarte recunoscători dacă ne-ar uh, împărtăși experiența sa în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Sper că va permite să va participa și ea la redactarea acestui raport și va îmbunătăți calitatea textului. Sper că nu au avut loc neînțelegeri. Dacă au avut loc din uh, cauza mea, îmi cer scuze, dar totodată nu am impresia că am greșit și după cum uh, vă spuneam, nu am uh, niciun fel de interes ca acest grup să fie uh, Uh, atribuit unui grup sau altuia. A fost un e-mail, un mesaj foarte emoțional uh, scris de doamna Hazekamp, uh, fără îndoială sub imperiul emoțiilor imediate. Nu cred că lucrurile vor merge mai departe. Pentru mine, întreaga temă este încheiată. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că a trebuit să mai răpesc din timp cu această mică precizare, însă mi s-a părut o precizare utilă. Stimați colegi, există momente pe care, care, pe care nu ni le dorim. Uh, unul dintre colegii noștri foarte stimați și cu care am avut o cooperare excelentă, domnul Jean-Paul Denano, a decis la sfârșitul lunii să ia o pauză, o pauză de odihnă, nu știm exact de ce, pentru că pare în formă și a lucrat foarte bine pe diverse rapoarte. Însă, bineînțeles, respectăm dorința colegului nostru Ați fost uh, eurodeputat în 2008 și 2009, ați revenit în 2014, ați avut o carieră foarte uh, lungă, uh, strâns legată de regiunea Limuzan, unde ați muncit o mare parte a vieții, la diverse nivele și în diverse posturi. O carieră care a început în 1977 cu prim, adjunct primar, primar, membru al Consiliului Regional din Limuzan, o regiune la care țineți foarte mult, pe care ați slujit-o cu multă stimă. Ați fost în prim, la început membru supleant al Comisiei Agri, înainte de a deveni membru titular, după aceea o, membru al Comisiei Bugete, ne amintim raportul, raportul dumneavoastră, ultimul dumneavoastră raport, strategie pentru produsele prote- proteice și întotdeauna ați uh, dat dovadă de un calm uh, exemplar. Sunt sigur că multora, uh, că pe mulți ați atins cu comportamentul dumneavoastră foarte stăpânit și vă repro- avem doar un reproș. Știm că uh, cântați și la acordeon și că sunteți cunoscut pentru acest fapt în Franța, pentru că ați cântat la acordeon în timpul campaniei lui François Hollande în 2012. Mie mi-ar fi plăcut ca într-o zi să ne cântați o mică melodie la acordion. V-am, v-am primit cu brațele deschise. Deseori eh, eurodeputații se întorc la uh, sărbătorile de uh, sfârșit de an, de exemplu, și următoarea dată când veți reveni, vă rugăm să vă aduceți acordeonul pentru că ne-am dorit foarte mult să vă ascultăm, pentru că o pasiune în viață este un lucru într-adevăr special. Eu stimez foarte mult muzicienii pentru că nu am talent uh, în acest domeniu și este o problemă, chiar nu am ureche muzicală. Și poate din această cauză nu, nici nu vorbesc foarte multe limbi străine, pentru că dacă uh, Mm. Și dacă cineva reușește să, să cânte ceva fără partitură, pentru mine mi se pare incredibil și de neimaginat. Și aici uh, sunt puțin invidios, însă cu multă simpatie. Îți mulțumim foarte mult, uh, vă mulțumim domnului Deano, vă vom duce dorul și vă urăm uh, foarte mult uh, succes și doar uh, și numai bine în viitor. Dacă cineva dorește să intervină, acesta este momentul, însă așa este, asta, aceasta este viața. Dumneavoastră ne veți părăsi acum, vor urma și alegerile, unii vor pleca uh, mai devreme, alții mai târziu, fiecare dintre noi se întoarce în regiunea sa. Vă mulțumesc din nou. Dacă cineva dorește să intervină, vă rog. Domnule Andriu. Oui, merci beaucoup. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste cuvinte foarte adevărate și calde și suntem cu toții de acord cu aceste cuvinte în legătură cu Jean-Paul Nanu. Sunt prieten și coordonator totodată și am avut o mare plăcere să conlucrez cu colegul nostru, pe lângă calitățile sale de muzician, pe care pot să le confirm, pot să spun de asemenea, de asemenea că face parte din acei mari oameni politici pe care i-am descoperit târziu, dar pentru care definiția umanismului, loialității și fidelității mm, sunt cuvinte cheie în viața de zi cu zi și pe lângă aceast- aceste cuvinte aș dori să adaug respectul nostru și respectul său pentru agricultură, pentru dezvoltarea rurală și în Franța uh, știm cu toții cât de mult ține la aceste elemente. și cât de profund este angajamentul său. Însă, foarte sincer, chestiunea interesului pentru uh, serviciul public, uh, democrația, cetățenia, uh, că au caracterizat toți anii săi de serviciu public. Îi mulțumim pentru cine este și că a, și mulțumim pentru parcursul său politic. El ne arată că este încă posibil să fii un politician Um, care uh, are principii. Îi mulțumesc uh, foarte mult pentru parcursul său și pentru uh, prietenia sa personală. Bardzo dziękujemy. Pan Des. Vă mulțumim foarte mult, domnule Des. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă asociez cuvintelor președintelor Sikierski și și a lui Eric și fără a lua prea mult timp, Aș dori să mulțumesc în numele grupului meu politic uh, domnului Danu, Danunu pentru toată activitatea sa din această comisie și sper că uh, te vom mai vedea pe aici încă o dată toate cele bune în numele grupului meu. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis évidemment Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, sunt foarte emoționat de tot uh, ceea ce se întâmplă în această dimineață, în ultima ședință pentru mine a Comisiei Agri. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste cuvinte foarte excepționale pentru mine și aș dori să vă spun, domnule președinte, cât de mult apreciez felul cum ați prezidat această comisie pentru autoritatea și bunăvoința dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc și tuturor colegilor pentru respect și cred că este cuvântul cel mai puternic pe care îl putem utiliza pentru respectul reciproc acordat uh, fiecăruia în această comisie, fiecare își spune opinia și după aceea încercăm să facem o sinteză în interesul agriculturii și în interesul Uniunii Europene. Cred că acest lucru reprezintă forța Europei și a Comisiei Agri în interesul uh, cetățenilor europeni. Deci uh, o mare emoție din partea mea și multe mulțumiri pentru cuvintele dumneavoastră. Bineînțeles că voi încerca să mă întorc cu acordeonul pentru că voi încerca să reiau muzica pentru că în cei patru ani de aici am abandonat acest domeniu și uh, sunt și eu uh, destul de mirat că nu am uh, învățat mai multă engleză pentru că cu toată urechea mea muzicală nu am reușit să mă obișnuiesc cu acest accent englezesc. Vă mulțumesc însă tuturor pentru declarațiile dumneavoastră. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule Donanu. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. După cum știți, a avut loc simpozionul global cu privire la poluarea solurilor la Roma în perioada 2-4 mai, organizată din partea prietenilor noștri de la FAO. Noi am fost invitați, dar din păcate nu am putut participa la acest simpozion. A existat și o mini-plenară. În orice caz, um, nu am avut cum uh, să ajungem să participăm și noi la acest simpozion. Însă rugasem ca să fim informați cu privire la cele discutate cu ocazia acestui simpozium. Domnul Vargas, din motive de sănătate, din păcate, nu poate fi prezent astăzi. El va reprezenta domnul La Puerta, este directorul biroului de legătură de la Bruxelles, la fel și domnul Eugeniu din partea panelului tehnic <clears throat> pentru soluri. Știm cât de importantă este această temă și sunt uh, convins că vom reveni tot mereu la această temă pentru că solurile și apa reprezintă premizele pentru producția de alimente, deci pentru agricultura noastră. Iar gestiunea solului reprezintă o temă foarte importantă, la fel și faptul că există tot mai puține soluri bune la nivel mondial. Tocmai calitatea solului joacă un rol decisiv. N-am să mă mai lungesc și vom asculta imediat o prezentare. Vă salutăm Veți avea cuvântul imediat și vă rog, atunci când ajungem la întrebări, să fiți cât mai succinți pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Cu siguranță vom reveni la această temă și într-un moment ulterior. Ne bucurăm că ați putut fi prezenți și apreciem buna colaborare cu FAO, pentru că ne implicăm pentru aceleași teme importante. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate domnule președinte, stimați deputați, bună dimineața tuturor. Este o plăcere pentru noi să vorbim astăzi despre importanța solurilor bune pentru um, securitate alimentară și dezvoltare sustenabilă. În primul rând aș dori să mulțumesc acestei comisii pentru a atenția pe care o acordă temei solurilor. Vă aduceți aminte că în decembrie 2015 această comisie împreună cu Comisia pentru Mediu și Dezvoltare au avut un schimb de opinii pentru a marca încheierea anului internațional al solurilor și a celebra Ziua Mondială a Solului. A existat o expoziție uh, cu privire la soluri care a subliniat importanța solurilor pentru viața umană. Solul reprezintă fundația pentru agricultură și mediul în care cresc toate plantele care ne aduc alimente. Se estimează în momentul de față că 95% din alimentele pe care le mâncăm sunt produse direct sau indirect de solurile noastre. Solurile uh, sănătoase sunt importante pentru sistemul alimentar, furnizează apa, oxigenul uh, <clears throat> pe care plantele noastre au, de care au nevoie pentru a crește. Însă, din păcate, solurile pot fi contaminate și astfel să pună o problemă pentru sănătatea umană. Resursele uh, de sol la nivel mondial sunt în, condi- în stare bună, proastă sau uh, foarte proastă iar uh, prognoza este că acestea se vor înrăutăți și de aceea este nevoie de acțiuni întreprinse de sectorul privat, uh, de guverne, parlamentari și de organizații internaționale. Poluarea solului a fost neglijată de prea mult timp pentru că nu se vede. Este practic un pericol ascuns. Percepem, de pildă, poluarea aerului, a apei, însă nu percepem și poluarea solurilor. Solurile acționează ca un filtru și ca un tampon pentru contaminanți, prevenind uh, intrarea lor în sistemul alimentar. Însă au și acestea o limită. Potențialul solurilor de a face față poluării este de asemenea limitat. Poluarea solului diminuează calitatea apei, a aerului și de asemenea, comportă și un mare cost economic. Subminează securitatea alimentară, reducând uh, producția uh, la culturi <clears throat> astfel încât aceste culturi devin nesigure pentru consum, afectând astfel activitatea umană. Activitățile umane sunt principala cauză pentru poluare solurilor. Activitățile industriale și urbane pot uh, um, duce la cantități mari de substanțe chimice dăunătoare și la o producție de deșeuri care este dăunătoare mediului. Poluarea solului ar trebui să reprezinte o, o prioritate la nivel mondial. FAO Organizația Mondială pentru Alimentație și Agricultură și Parteneriatul Global pentru Sol s-au angajat pentru a elabora măsuri pentru prevenirea poluării solului. Simpozionul global cu privire la poluarea solului, la care a făcut trimitere și domnul președinte, care a avut loc acum două săptămâni la Roma, a fost un succes pentru că a existat un rezultat tangibil uh, care mm, a rezultat din uh, numeroși parteneri care au colaborat în acest sens și la care au participat numeroși oameni de știință, politicieni, reprezentanța industriei, utilizatori de terenuri și alte părți interesante. Poluarea solului este o provocare globală. Într-o lume globalizată, trebuie să fim responsabili pentru amprenta pe care o lasă în urmă activitățile umane, nu doar pe teritoriul nostru, dar și în țări terțe care ne furnizează mărfuri. Uh, dimensiunea poluării solului la nivel global este necunoscută și există deficite de informații, în special în țările în curs de dezvoltare, unde nu există capacitatea de a evalua și a remedia poluarea solului. FAO s-a angajat uh, să-și concentreze eforturile asupra acestei amenințări în creștere, construind capacități în țările care au cea mai mare nevoie de asistență și efectuând o evaluare cuprinsătoare a contaminării solului. Baza științifică pe care o explica colega mea, Natalia Rodriguez, a fost creată, avem datele științifice, însă astăzi trebuie să uh, luăm măsuri. Aș dori de asemenea să mulțumesc Uniunii Europene în ansamblu pentru susținerea arătată partenerul global pentru sol și de asemenea pentru activitatea FAO cu privire la soluri sănătoase. Sperăm că această colaborare va crește pe viitor pentru a combate poluarea solului și a ținti acest, acest pericol ascuns și în această privință, cred sincer că Parlamentul European are de jucat un rol important. Colega mea, Natalia Rodriguez Ogenia, Eugenia, din partea secretariatului uh, Parteneriatului pentru, Global pentru Sol va susține o prezentare scurtă cu privire la rezultatul, rezultatele acestui simpozion și despre căile de urmat pre viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Rodrigo, pentru <clears throat> introducere și pentru acest uh, discurs uh, care ne-a inspirat. V-aș dori să vă prezint câteva aspecte tehnice ale poluării solului și voi sumariza principalele concluzii și recomandări pe care uh, le-am formulat în cursul simpozionului. Rodrigo menționa faptul că poluarea solului este o realitate ascunsă. De ce ascunsă? Pentru că este vorba de o degradare chimică, nu o putem vedea prezența în sol a unor substanțe periculoase în uh, concentrații mai mari decât de obicei este definiție. Grupul de lucru tehnic uh, cu privire la soluri a evaluat acest raport în 2015 cu privire la principalele amenințări la adresa sănătății solului. Poluarea solului a fost identificată ca o principală uh, amenințare. În Eurasia, poluarea solului este principala amenințare la adresa sănătății solului și noi răspundem de această poluare. Activitățile umane sunt principala sursă de poluanți în sol. Există o mare diversitate de compuși periculoși care se liberează în mediu. 144.000 de substanțe chimice sunt eliberate în fiecare zi în mediu înconjurător și nu știm care sunt uh, interacțiunile între acești uh, compuși. În Europa, de pildă, avem peste 340.000 de locații deja contaminate. Acestea necesitând să fie remediate, ceea ce implică costuri majore. Estimările însă ne spun că 2,8 milioane de uh, situri ar putea fi contaminate doar în Europa. În plus, nu știm care este amploarea uh, poluării difuze a solului, care este cauzată în principal de folosirea de substanțe agrochimice. Poluarea solului, așa cum uh, au spus Rodrigo și domnul președinte, are un efect important asupra calității apei, a calității aerului, dar afectează și sănătatea noastră, sănătatea mediului și siguranța alimentară și producția alimentară. Până în 2050 se estimează că populația mondială va ajunge la 9 miliarde și va avea nevoie de furnizarea uh, de alimente sigure. Parteneriatul Global a elaborat orientări voluntare pentru o gestiune sustenabilă a solului, care ar putea duce la o creștere a producției de alimente până, cu până la 58%. E nevoie de o creștere de 60% a producției alimentare. Deci dacă implementăm practici de gestiune sustenabilă a solului, putem atinge această țintă. Poluarea solului reprezintă de asemenea o amenințare reală la adresa obiectivelor uh, durabile de dezvoltare. Realizarea unui număr de 12 dintre aceste obiective se leagă direct de prevenirea și minimalizarea poluării solului. Simpozionul global cu privire la poluarea solului a constituit un real succes. Am reușit să întrunim peste 500 de oameni de știință, politicieni, reprezentanții ai industriei, a guvernelor și utilizatori de terenuri. Toți colaborează, au colaborat foarte intens în decursul, pe parcursul a trei zile pentru a elabora concluziile pe care vi le voi prezenta. A, fost, a rezultat clar că poluarea solului este o amenințare globală. Am avut prezentări din întreaga lume în cursul simpoziumului și e clar că ne confruntăm cu această problemă peste tot. E îngrijorător, dar iată că avem acum ocazia să facem ceva. În luna decembrie a avut loc uh, a treia sesiune a Uh, Organizației pentru Mediu din partea um, ONU, care a semnat o declarație pentru, cu privire la remediarea poluării solului. Concluziile cheie ale simpozionului au fost că este demonstrat științific faptul că poluarea solului uh, reprezintă o amenințare îngrijorătoare la adresa productivității agricole, a siguranței alimentare și a sănătății umane. Pentru a aborda poluarea solului e nevoie de eforturi comune pentru a preveni, minimaliza și remedia această situație. Principala sursă de contaminanție este, o reprezintă activitățile umane. Industria, gestionarea deșeurilor, dar și agricultura se înscriu aici. Trebuie să investim în practici sustenabile de gestionare a solului. Prevenirea poluării solului a trebuit să constituie o prioritate la nivel mondial, pentru că costurile uh, aferente remedierii poluării solurilor sunt uriașe. De aceea, prevenția ar trebui să reprezinte prioritatea, iar starea pol poluării solului la nivel global este necunoscută, de aceea trebuie să investim în sisteme informaționale și dezvoltare de capacități ca o condiție preliminară pentru abordarea și rezolvarea acestei probleme. Vrem să investim în studii pilot în diferite regiuni ale lumii, în principal în Africa și în Asia, pentru că acolo ne confruntăm cu cele mai mari probleme există foarte puține instrumente juridice pentru controlarea poluării solului și nu există date cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. Re... Recomandarea formulată de toți participanții a fost că este important să se desfășoare campanii de conștientizare pentru, de la persoane, de, de, trecând de la copii la politicieni și la adulți, pentru a înțelege ce înseamnă poluarea solului și cum trebuie aceasta combătută, cum trebuie prevenită și ce remedii se impun. Aici, rolul parteneriatului global pentru solul este esențial. Noi am organizat campanii de conștientizare în fiecare an legătură cu principalele amenințări la adresa solurilor și la fel se vor întâmpla uh, lucrurile și în acest an. O să avem o campanie în decembrie, dar am să vă spun mai multe mai târziu. O altă idee a simpozionului a fost să se formeze două grupuri de lucru pentru a contribui la procesul decizional pe plan politic. Aceste grupuri tehnice vor elabora linii directoare contextualizate pentru a oferi informații în ceea ce privește cartografierea și monitorizarea nivelurilor de poluare a solului. Prevenția, după cum spuneam, trebuie să fie o prioritate și pentru aceasta este nevoie de respectarea normelor actuale, cum ar fi acel codex alimentar al FAO, uh, liniile directoare voluntare privind gestionarea sorilor, codul privind utilizarea pesticidelor, plantele cu rezistență antimicrobiană, însă acestea pot fi îmbunătățite pentru a ne asigura că împiedicăm poluarea sorilor. Și în final dorim un plus de capacități și un plus de activități de formare vizând întregul ciclu al poluării sorilor. După cum v-am spus deja, vom demara o campanie importantă de conștientizare cu ocazia Zilei Mondiale a Sorilor în decembrie. Dacă doriți, puteți participa, ne puteți urmări și la hashtag Soil Pollution. În acest an vom încerca să traducem în realitate documentul produs de simpozion și să punem în practică aceste recomandări pe care vi le-am prezentat, pregătind și manuale tehnice relevante. Însă avem o mare problemă. Avem nevoie de un plus de resurse financiare pentru a investi în îmbunătățirea solilor. Și aici recunoaștem și salutăm sprijinul Uniunii Europene, însă dorim ca dumneavoastră să continuați să contribuiți la activitatea noastră. Poluarea amenință dezvoltarea durabilă și poate fi stopată doar prin acțiuni concrete în teren. Haideți să lucrăm împreună pentru a avea soluri sănătoase și pentru a asigura astfel siguranța alimentară. Avem un apel internațional, avem datele științifice necesare, nu mai există nicio scuză. E timpul să luăm măsuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Avem trei solicitări de intervenții, domnul Senra, domnul Weiss, domnul Hausling. Aveți un minut fiecare, pentru că la ora 10 avem audierea comună cu Comisia Envi. Doamnă Senra, un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc celor de invitați pentru prezentările făcute. Într-adevăr, e o chestiune deosebit de importantă. Eu vin din Galicia, din Spania, și una dintre activitățile pe care le desfășor acolo, în calitate de parlamentar european, presupune vizitarea zonelor rurale grav afectate de poluarea industrială și de alte tipuri de poluare, de altfel. Autoritățile noastre autonome utilizează zonele rurale și sectoarele abandonate pentru a arunca pe ascuns tot felul de deșeuri. E groaznic ce se întâmplă, prin urmare e important să luăm măsuri, pentru că ne otrăvim noi înșine sau solurile sunt otrăvite și oamenii care locuiesc în zone rurale suferă. Situația e groaznică și e absolut important să ne aplecăm asupra, esențial să ne aplecăm asupra acestei probleme. E ceva ce trebuie discutat în Comisia Agri, să vedem dacă se întâmplă doar în țara mea sau se întâmplă și în alte părți. Mulțumim foarte mult, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Cred că va trebui să dăm mai multă importanță acestei teme. Domnul Weitz, un minut. Actuala politică agricolă comună pentru a acorda un plus de protecție solurilor. Vă mulțumim foarte mult și acum domnul Hausling. Curi uh, sau uh, interzis cultivarea anumitor soluri, soluri alminter bune. Ce părere aveți despre noile reforme agricole? Prafață, poți să folosești drone. E o nouă tehnologie. Ce părere aveți despre aceasta? Domnul Huitema, și eu a trebuit să votez în altă comisie, îmi pare rău că am pierdut prezentarea, însă pentru mine tema este deosebit de importantă și interesantă. Există un potențial uriaș aici în îmbunătățirea solelor și că agricultura nu ar avea decât de câștigat. Producție mai durabilă, și, sigur, noi cunoaștem doar vârful icebergului. E nevoie de informații suplimentare. Trebuie să vedem în ce măsură noile tehnologii ar putea să ne ajute, inclusiv inovațiile din domeniul ecologic menite îmbunătății calitatea solurilor. În prezent uh, discutăm regulamentul privind îngrășămintele. S-a propus uh, reducerea cantităților de cadmiu în îngrășămintele artificiale bazate pe fosfați, eu sprijin ideea limitării nivelului de cadmiu de dragul calității solurilor și mai ales în ideea că nu producătorul e de îngrășăminte e acuzat, ci agricultorul e acuzat dacă se găsește cadmiu în alimente. Este momentul să venim cu o legislație pertinentă în materie de nivel de, nivel de cadmium în îngrășăminte. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Foarte pe scurt, o reacție ultra rapidă din partea invitaților, pentru că, iată, vin colegii de la Comisia Envi. Sigur, și ei vor fi interesați să vă ascultă, pentru că și dânsii sunt interesați în această temă. Domnul Flanagan, da, foarte pe scurt, vă dau cuvântul. Când mi-am anunțat candidatura, nu mă gândeam că nu o să începem la timp. E o temă ultra importantă, a fost puțină lume prezentă, dar e, e gigantică, pentru că dacă nu facem ce trebuie, o să ne otrăvim și o să murim toți. E păcat că au fost așa de puțini oameni în sală. Vreau să spun uh, un lucru similar cu poziția domnului Agnew. Există categoric avantaje în utilizarea digestei anaerobe, utilizarea dejecțiilor de canal, însă există elemente care ne îngrijorează în legătură cu ceea ce intră în dejecțiile de canal înainte de tratare, metale grele, cadmiu, plumb, cupru, oare sunt acestea eliminate așa cum trebuie? Văd că în documentul dumneavoastră vă ocupați de acest lucru, dar cât de mare e problema și în materie de rectificare a situației, cum vedeți rolul agrosilviculturii? Chiar dacă suntem animale inteligente, se pare că suntem ca viermele din experimentul de la școală. Viermele amestecă toate nivelurile de sol ca un tâmpit și face, provoacă un haos total. Mă tem că asta facem și noi că oricum nici nu ți se dă timp să vorbești despre asta. E o glumă ce se întâmplă aici. Vă rog, domnule deputat, chiar